with the meeting, uh, and uh, I welcome you to this employment uh, discussion, uh, you could say. Uh, Bună ziua, stimați colegi! Vom discuta acum despre Fondul Social European Plus. Începem prin a-i da cuvântul uh, raportoarei noastre, doamna Fontanie. Aveți cuvântul. Președinta, în principiu... Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început și eu aș dori să vă salut pe toți, pe dumneavoastră, pe colegi. După vacanța de vară, sper că ne-am putut bucura cu toții de vacanța de vară și acum putem să ne punem pe muncă în așa fel încât să folosim toate aceste energii proaspete ca să muncim pe marginea acestui uh, raport, să-l ducem la bun sfârșit înainte de terminarea mandatului. Avem 29 de amendamente. În linii mari uh, aprobă raportul prezent, uh, documentul prezentat de Comisia Europeană, mai ales propunerea de a fuziona mai multe fonduri în așa fel încât să se obțină sinergii și mai mare flexibilitate. De asemenea, salut legătura mai strânsă cu recomandările specifice pe țară precum și obiectivele din pilonul social european. După cum am spus înainte de vară, raportul pe care l-am prezentat se eh, concentrează pe domeniile cele mai importante pentru mine. Amendamentele nu vor face decât să rafineze această viziune. Avem foarte puțin timp la dispoziție. Dacă dorim un raport bun, care să contribuie la îmbunătățirea situației sociale și de muncă în Europa, care să se bucure de sprijin larg, atunci trebuie să lucrăm împreună. Pentru mine, cel mai important în această masă este să ascult să-i ascult pe toți colegii, să văd care sunt opiniile și îngrijorările colegilor. Mai sunt încă provocări foarte mari în ceea ce privește domeniul social și de muncă. Aici Europa trebuie să vină cu răspunsuri, mai ales în ceea ce privește șomajul tinerilor, numărul foarte mare de persoane care nu se află în educație, formare sau la un loc de muncă și uh, felul în care contribuie și regiunile la rezolvarea acestor probleme. Fondul Social European este un instrument important al UE pentru a promova ocuparea forței de muncă și incluziunea socială. Fondul Social European Plus este o metodă prin care putem aborda toate aceste probleme și cred că este de bun augur pentru toată lumea dacă ajungem la un rezultat satisfăcător. După cum am spus adineori, de aceea consider că este important că vor fuziona diverse fonduri în cadrul noului Fond Social European Plus. Astfel, noul FS Plus va fi mai flexibil, va fi mult mai, mult mai accesibil pentru beneficiari, vor exista sinergii noi și mai bune datorită faptului că ne vom concentra mai bine pe anumite obiective integrate. Să ne concentrăm un pic și pe tineri. În ciuda faptului că ei sunt viitorul Uniunii Europene, suferă foarte mult de pe urma șomajului. Neparticiparea tinerilor la piața forței de muncă nu numai că prejudicează creșterea coeziunii în sânul Uniunii Europene, ci și amenință sustenabilitatea prezentă și viitoare a bunăstării statelor europene. Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă tinere este un instrument foarte important pentru incluziunea tinerilor pe piața forței de muncă. Țările cu rata cea mai mare al șomajului tinerilor, în general, sunt cele care suferă cel mai mult de pe urma problemelor economice și sociale. De aceea, voi propune să crească de la 10 la 15% resursele acordate rezolvării problemei uh, șomajului uh, tinerilor. E nevoie de o mai mare continuitate a obiectivelor în acest domeniu. Un alt obiectiv fundamental este lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale vreau să mă concentrez și pe acest lucru. Consider că este un lucru pozitiv pentru că Comisia a hotărât să acorde 25% din fonduri pentru acest obiectiv. Cu toate acestea, eu nu consider că este suficient. Resursele sunt limitate oricum. Cu 25% cred că ar trebui să completăm la acești 25% să mai adăugăm încă 2%, în așa fel încât să asigurăm uh, anumite condiții minime. Beneficiarii au nevoie de ajutor ca să poată merge înainte. În toate țările Uniunii Europene există probleme cu excluziunea socială și cu sărăcia. De aceea eu consider că este important să încurajăm participarea activă a ONG-urilor specializate în rezolvarea acestor probleme. Aici, de exemplu, este vorba de ONG-uri care lucrează cu comunitățile de romi sau ONG-urile care lucrează cu care fac anumite programe specifice pentru persoanele aflate în stare de sărăcie. ONG-urile acestea știu exact cu ce se confruntă persoanele respective. Să nu uităm că Fondul Social European Plus, de asemenea, trebuie să promoveze nediscriminarea și egalitatea de șanse, mai ales în ceea ce privește accesul, uh, menținerea pe uh, și menținerea pe piața forței de muncă. Noi, în ultimul rând, noi încercăm să reducem divergențele care există, discrepanțele care există între regiuni și în cadrul regiunilor. Pentru o mai mare sustenibilitate e nevoie de abordarea acestei probleme în trei perspective, economică, socială și rurală. Să nu uităm faptul că sunt zone care suferă de pe urma unor probleme geografice foarte grave, acolo există infrastructură mult mai proastă și în plus există și probleme demografice cu îmbătrânirea populației. Nu trebuie să uităm de aspectul teritorial. Dacă uităm de acesta, atunci va fi foarte complicat să atingem obiectivele propuse. Doamna președinte, acestea ar fi principalele propuneri pe care le-am uh, trecut în acest prim uh, proiect de raport. Cu propunerele de amendamente vom uh, completa proiectul de raport. Rămân la dispoziția dumneavoastră și sper să putem începe să lucrăm pe această temă cât mai repede. Mulțumesc! Thank you very much for Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare introductivă. Încep acum uh, raportorii din umbră, mai întâi domnul Benifei, care reprezintă Italia și grupul socialist. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, colegei, colegei Lopez Fontanie pentru că ne-a prezentat proiectul de raport. Multe dintre aspectele menționate sunt uh, în asentimentul nostru și vor putea constitui o bază de lucru bună de plecare. Deci, pentru noi, în această comisie, calendarul este foarte strâns, un fel de uh, timp cât se poate de scurt care ne este la, ne este la dispoziție și uh, Asta este, se aplică și altor uh, alte documente de la Comisie, dar cu atât mai de mult acestuia care este foarte uh, sensibil și împreună cu doamna raportor, noi, grupul socialist, vom putea să venim cu un text solid pe care să-l putem prezenta la negocieri cu Consiliul. După ce am parcurs de mai multe ori acest text, vreau să vă spun uh, cam care este reflexia mea în această fază de depunere a amendamentele. amendamentele. Uh, acest fond social european plus trebuie să îi ajute pe cei mai nevoiași și trebuie să pro, profităm de experiența perioadelor de programare precedente, aducând corecții acolo unde este cazul, uneori chiar și uh, în mod radical. Trebuie să se simplifice programul și programele sale de uh, și regulile sale de funcționare și de asemenea să se îmbunătățească capacitatea de uh, absorpție acestor fonduri. Acest ESF Plus trebuie să răspundă nevoilor locale, să consolideze sinergiile cu alte programe și să se îmbunătățească accesul la aceste proiecte și să se scadă povara birocratică pentru toate autoritățile implicate și ceilalți. Iată de ce principiul de parteneriat uh, trebuie pus în uh, evidență, așa cum s-a spus și în regulament, așa cum a spus și doamna uh, raportor. Trebuie de asemenea să se potențeze dimensiunea teritorială a programului cu un accent pe implicarea autorităților locale și regionale, a partenerilor sociali și a societății civile în toate fazele de proiectare, de desfășurare și așa mai departe a programelor. Comisia propune să se sincronizeze obiectivele SEF Plus cu semestrul european, chiar și cu recomandările specifice de țară și cu principiul, uh, principiile din pilonul social. Mi se pare logic, mi se pare rațional, având în vedere nevoia de convergență între economiile noastre, și, până la urmă, asta servește și politicii de coeziune. Însă trebuie să se spună foarte clar un lucru și anume că acest instrument trebuie să rămână la dispoziția celor zone și a celor persoane care chiar au nevoie de acești bani. Nu trebuie ca ASF să devină mai târziu o mașinărie greoaie, rigidă, condiționată prea mult de semestrul european pentru că o astfel de cale nu este cea mai transparentă și cea mai socială posibil. Obiectivele tematice din ESF uh, trebuie să se uh, potrivească cu celelalte principii sociale, precum și cu dialogul uh, între, părți, între partenerii sociali, dar și cu alte uh, lucruri conexe și aceste sinergii sunt necesare, dar necesare în condițiile unor indicatori de calitate uh, Uh, așa cum poate să se reflecte asta într-un scoreboard care este deja prezent în cadrul semestrului european. Pot să spun mai multe, dar mă mărginesc a menționa un lucru care mă interesează foarte mult. E vorba de viitorul garanției pentru tineri uh, este vorba până la urmă de modul în care se poate finanța garanția pentru tineri prin SF Plus în țările care au nevoie de el. Trebuie ca acest instrument să fie simplificat. El a dat deja rezultate bune în lupta împotriva lui șomajului în rândul tinerilor și bineînțeles că complexitatea administrativă trebuie cumva rezolvată. Această nouă dezbatere pe marginea Fondului Social European este o nouă șansă, inclusiv pentru tineri, punând la bătaie experiențele acumulate în ultimii ani, pentru că astfel șomajul să devină o prioritate pentru Uniunea Europeană iar măsurile să meargă dincolo de partea propriu-zisă de ocupare și să se meargă și mai departe pentru serviciile de um, sănătate pentru tineri, de acces la locuințe sau de formare. În orice caz, sunt convins că vom avea sprijinul colegilor în această comisie. Mulțumesc foarte mult încă o dată doamnei raportor. Thank you. Then I'll give the floor to Mulțumim. Urmează acum doamna Ulrike Trebesius în numele ECR. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, doamna raportor. Propunerea dumneavoastră, după cum ați spus deja, se orientează după documentul Comisiei Europene Această orientare uh, mi se pare mie și grupului pe care îl reprezint potrivită. Comisia Europeană este cea mai în măsură uh, când vine, vorba de luarea de, când vine vorba de luarea de decizii cu privire la uh, sporirea transparenței și eficientizarea alocării fondurilor europene. Comisia, iată, în propunerea sa, cere mai multă flexibilitate pentru alocarea în scopuri sociale a fondurilor europene. Domnul uh, Juncker a spus deja că fondurile europene nu ar trebui să, să, să mai ajungă în uh, statele bogate ale Uniunii Europene. Ori uh, cu așa ceva nu sunt uh, de acord. Până și statele bogate din Uniunea Europeană se confruntă cu probleme legate de sărăcie și au nevoie de ajutor în rezolvarea acestor probleme. Deci fondurile respective nu trebuie, fondurile europene n-ar trebui să fie automat dirijate spre statele sărace. Asta cu atât mai mult cu cât știm că în aceste state Uh, nu există neapărat structurile necesare care să asigure funcționarea și uh, eficiența utilizării fondurilor uh, europene. Deci nu e o idee bună scăderea fondurilor automat pentru statele mai bogate, precum Germania sau Austria. Sunt încântată de amendamentul 3 al doamnei raportor, care spune clar că Uh, beneficiarii acestui fond nu ar trebui să fie modificat, uh, modificați. Noi ne dorim ca fondurile din FSE Plus să ajungă acolo unde ele pot fi folosite într-o manieră eficientă. Deci toate regiunile trebuie să uh, rămână eligibile și pe viitor. De asemenea, fondurile acestea se dorește de a fi mai uh, des folosite pentru integrarea uh, resortisanților din statele terțe. Asta se cere prin amendamentul 1. Dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că există deja fondul pentru migrație și azil, iar uh, fondul acesta poate fi și trebuie să fie folosit de către statele membre, folosit de către statele membre pentru sprijinirea resortisanților din statele terțe. Deci nu trebuie să forțăm statele membre să folosească fse ul în acest scop. Trebuie să le lăsăm uh, uh, în continuare pe autoritățile naționale să decidă câte, câți migranți pot uh, să, să găzduiască și cum anume își doresc să le sprijine. Să îi sprijine, îmi cer scuze. Deci ne dorim ca noul Fond Social European să mm, nu uh, fie îmbogățit cu noi și noi misiuni care nu au neapărat ceva de a face cu esența acestui fond uh, european. Bineînțeles, vom depune am- amendamente care să sprijine ideile noastre. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim la rândul nostru. Urmează acum în numele alte domnul Selimovici. Mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început uh, vreau să vă spun că salutăm uh, încercările Comisiei Europene de a elimina deficiențele fostului uh, Fond Social European. Fuziunea fondurilor acestora este salutară, E important să găsim um, soluții uh, inovatoare pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă statele membre, precum uh, șomajul în rândul tinerilor. E important să introducem referințe la schimbările sau trimiteri la schimbările demografice și de asemenea, mi se pare salutar uh, subiectul acesta al migranților. Știm prea bine că există state membre care au făcut mai mult în, criza, în contextul crizei refugiaților decât alte state membre, deci aceste state membre ar trebui să se bucure de finanțare europeană până și din fondul acesta social european plus. Dar există niște lucruri care trebuie să uh, Uh, să fie uh, consfințite, bătute în piatră. Eu nu cred că Fondul Social European uh, Plus ar putea să devină un fel de înlocuitor al fondului de coeziune. Nici pe departe, regiunile ultraperiferice, spre exemplu, au nevoie de, de infrastructură, nu de programe sociale. După aceea trebuie să ținem cont, bineînțeles, de realitatea cu care ne vom confrunta după Brexit. Uh, în al treilea rând, uh, situația ONG-urilor trebuie să fie tratată într-o manieră cât mai clară cu putință, pentru că și ONG-urile uh, sunt beneficiare acestui fond și trebuie să fie sprijinite în sensul acesta și pe viitor. În al patrulea rând, Iată, există încurajare adresată statelor membre prin FSE Plus de a veni cu programe Eh, cu noi eh, programe pentru asistarea, asistența eh, dintr-o perspectivă socială a persoanelor celor mai defavorizate. Într-adevăr, genul acesta de încurajare este necesară și trebuie să fie în continuare subliniată. În al cincilea rând, Asistența alimentară, da, e importantă, dar aceasta, atâta timp cât nu este suplimentată de alte măsuri, rămâne totuși o soluție pe termen scurt. În orice caz, fondurile acestea trebuie să fie eficiente, trebuie să fie flexibile, să poată rea- reacționa rapid la schimbările care survin, din păcate, după cum am văzut în ultima perioadă. Povara administrativă trebuie de asemenea să fie minimă, beneficiarii trebuie să poată folosi aceste fonduri fără a fi obligați să se dea de trei ori peste cap pentru accesarea fondurilor. De fapt, am auzit uh, despre cazuri în care beneficiarii au uh, fost uh, obligați să se ocupe de documente uh, Uh, o perioadă atât de îndelungată încât în momentul în care au primit banii respectivi nu îi mai puteau folosi. Într-adevăr, semestrul european și legătura cu sem- uh, semestrul european este importantă, dar uh, nu absorpția în sine trebuie să fie obiectivul nostru, ci eficiența utilizării fondurilor trebuie să fie o, preocuparea noastră numărul 1. După aceea, Trebuie să ținem cont de experiențele deja acumulate cu uh, Fondul Social uh, European, dar și cu celelalte fonduri care sunt uh, fuzionate acum în acest Fond Social European Plus. Există programe care vor fi incluse în această nouă formă a FS, care au dat rezultate în unele state, ne dând însă rezultate în alte state. Trebuie să ținem cont de aceste învățături, uh, astfel încât pe viitor noul FS Plus să fie încununat de succes. Mulțumesc raportoarei și vom veni și noi cu amendamente. Mulțumim. Urmează acum doamna Zimmer în numele GUE. Ja, schön. Auch ich möchte mich bei Mulțumesc. Și eu vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru uh, propunerea de text și pentru amendamente. Mi se pare că putem susține cu toții linia prezentată de către doamna raportor sunt întru totul de acord cu domnia sa în ceea ce privește combaterea sărăciei. Îmi doresc uh, de asemenea uh, acea complementaritate pentru uh, cei 25% alocați convergenței incluziunii sociale. De asemenea, îmi doresc o întărire a principiului parteneriatului, ținând cont, bineînțeles, de contul de conduită pentru parteneriate. Deci, iată, Acestea sunt direcțiile pe care le-ați uh, menționat dumneavoastră. Vom colabora cu dumneavoastră pentru rafinarea uh, textului, astfel încât uh, rezultatele să fie pe măsura așteptărilor. Uh, Vom veni și noi cu amendamentele noastre pro- proprii și uh, printre amendamente se vor număra cu siguranță câteva cu privire la articolul 4. În articolul 4 ne dorim uh, să se menționeze clar uh, locurile de muncă de calitate. Vrem ca locurile de muncă precare să nu poată fi finanțate din fondurile europene. De asemenea, ne dorim ca statele Uh, membre să fie obligate să vină cu o bugetizare pe, uh, de gen. Uh, ne considerăm că, noi considerăm că principiul acesta trebuie să fie respectat la nivelul statelor membre. După aceea, incluziunea socială, dumneavoastră vă doreați uh, alocarea din FS Plus a măcar 30% pentru acest deziderat. Mă gândesc că poate un procent mai ridicat uh, n-ar fi, uh, n-ar strica. Și după aceea, în ceea ce privește fondurile menite a combate privațiunile, Uh, noi ne dorim o creștere a procentului alocat uh, de la 2, uh, eventual la 5%. De asemenea, rata de confinanțare de 85% pentru programele de combatere a sărăciei, ei bine, rata aceasta de cofinanțare ar trebui să fie uh, păstrată și pe viitor, pentru că, până la urmă, rata aceasta de cofinanțare a generat o serie de uh, rezultate până în momentul de față la nivelul statelor membre. După aceea, sunt de acord cu colegul de la ALDE. E important ca în alocarea fondurilor Uh, să se țină cont de uh, caracterul complementar pe care anumite măsuri uh, trebuie să-l aibă. Într-adevăr, ajutorul reprezentat de oferirea de alimente este o, o soluție pe termen scurt, care nu are niciun efect atâta timp cât nu este suplimentată de alte măsuri. Uh, de asemenea, ONG-urile, societățile, organizațiile societății civile, acestea trebuie să aibă în continuare dreptul de a fi implicate în alocările acestea ale Fondului Social European Plus. După aceea, indicatorii de tip output trebuie să fie simplificați, aceasta este părerea noastră, și, de asemenea, oferirea de informații pentru beneficiarul final ar trebui să să fie gratuită și automată. Dar, în același timp, nu trebuie să uităm că FSE uh, Plus trebuie să fie privit în contextul celorlaltor uh, fonduri europene. Uh, în, în uh, scurt timp vom discuta despre fondurile structurale. Știm prea bine că în regulamentul privind fondurile structurale există un articol care vizează viita, viitorul FS+. Ei bine, acest uh, articol poate fi unul problematic pentru că ar putea implica uh, anumite transferuri de la FS+, transferuri pe care nu ni le dorim. După aceea, condiționalitățile macroeconomice, știți prea bine, suntem împotriva lor. În acest uh, context, uh, trebuie să ne uh, gândim la efectele pe care legătura aceasta strânsă între FS Plus și semestrul european deci efectele pe care această legătură îl va avea asupra contabilizării rezultatelor. Tare mă tem că această legătură va mm, duce la crearea unor bilanțuri uh, naționale care nu vor ține neapărat sau nu vor uh, re- reflecta neapărat nevoile și rezultatele obținute la nivel regional. Deci îmi doresc ca și nivelul regional să aibă un cuvânt de, de spus măcar o, o medie ar trebui să se realizeze în ceea ce privește rezultatele și fondurile obținute la nivel regional. Deci e important să nu ne concentrăm exclusiv asupra nivelului național. Acesta fiind spus, aștept cu nerăbdare o colaborare strânsă cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Urmează doamna Reinke în numele verzilor. Mulțumesc. Colegii și doamna raportor au menționat deja o serie de elemente pe care le-aș fi menționat și eu. Voi fi, deci, succintă. Vreau să încep însă prin a spune că așteptările noastre sunt enorme. Știm prea bine că Uniunea Europeană se confruntă cu inegalități sociale. Studiile o dovedesc cât se poate de clar și uh, FSE este până la urmă unul dintre instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a ameliora situația. Deci, iată, presiunea asupra noastră este una enormă. S-a vorbit deja despre legătura cu pilonul social. În acest sens, aș avea următoarele de spus. Ne dorim ca drepturile sociale să fie o realitate pentru fiecare cetățean european. Ori pentru a, uh, pentru a oferi în adevărat, dreptul în adevăratul sens al cuvântului cetățenilor europeni, trebuie să folosim acest fond social european. Pilonul social a fost până la urmă o dezamăgire din punct de vedere legislativ, să-i, spune, și to- să spunem. Și tocmai de aceea, iată, trebuie să folosim fondul social european pentru a a promova aceste drepturi uh, sociale, care, din păcate, la nivel de pilon social au rămas uh, doar niște cuvinte înscrise pe hârtie. După aceea, uh, s-a vorbit deja despre principiul parteneriatului. Da, ONG-urile și uh, societatea civilă sunt beneficiari, uh, beneficiari, dar aș merge chiar mai departe de atât, spunând că aceste entități sunt cele care pun în operă Fondul Social European și fără asistența acestor entități nu am reușit să facem mai nimic în realitate. Deci, tocmai de aceea e importantă implicarea acestor entități în uh, procesul uh, de legiferare, în procesul de aplicare, de control, de asemenea. Deci doar astfel ne putem asigura că acest uh, FS Plus va da rezultatele pe care le scontăm cu toții. După aceea s-a vorbit deja despre incluziunea socială a persoanelor celor mai defavorizate. În ultima perioadă de finanțare am avut o serie de programe uh, încununate de succes. Am folosit acest uh, fond uh, pentru european pentru ajutorul persoanelor, uh, ajutorul oferit persoanelor celor mai defavorizate, FEAD, și mă întreb de ce uh, genul acesta de deziderate nu devine uh, obligatoriu pentru statele uh, membre. Uh, eu mi-aș dori un 4% din FS Plus alocat tocmai ajutorului, asistenței oferite uh, persoanelor celor mai defavorizate. Uh, fondurile acestea ar putea fi folosite nu doar pentru asistența alimentară, ci și pentru consultanță sau mai știu eu ce. Uh, în orice caz e important să avem suficienți bani la dispoziție pentru ajutorarea acestor persoane. De asemenea, vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru prelungirea termenului limită de depunere a amendamentelor. Am discutat despre asta și la prima ședință a raportorilor din umbră. Da, îmi dau seama, trebuie să ne grăbim, uh, dar în același timp, și lucrul acesta zic eu că este important, Uh, uh, trebuie să vedem care este experiența tuturor celor care au avut deja de-a face cu Fondul Social European, asta înainte de a o lua o decizie finală cu privire la viitorul Fond Social European. Deci, da, e important să ne grăbim, dar asta nu în uh, detrimentul uh, studierii realității din regiuni uh, sau din statele membre. Avem nevoie de aceste informații în practică, din practică, pentru a veni, veni cu niște soluții concrete. Mulțumesc, doamna președinte, a trebuit să plece și se pare că o voi înlocui un pic, de aceea este un pic neobișnuit, pentru că sunt și raportoare pe acesta aviz. Urmează domnul Thomas Mann, care dorește să ia cuvântul. Nu vă mulțumesc, doamnă președinte, sau locțiitor de președinte, Dragă Veronica, îți, uh, îți mulțumesc pentru raportul acesta. Uh, de fapt, de fiecare dată când te ocupi de un raport, uh, vin, vii cu propuneri ambițioase, dar în același timp echilibrate. Îmi dau seama că genul acesta de echilibru se regăsește și în acest text. Îmi dau seama de, a, de asta din lectura textului, dar și din intervențiile uh, raportorilor din umbră. În al doilea rând, domnul Göttinger spunea într-una dintre intervențiile sale că trebuie să punem uh, priorități. Uh, spre exemplu, Erasmus Plus e un fel de etichetă europeană care a reușit să, să se bucure de, de un renume datorită faptului că vine cu o plus valoare uh, europeană. Și tocmai de aceea Uh, Erasmus Plus, uh, spunea domnul uh, Göttinger, Oettinger, trebuie să fie promovat și pe, și pe viitor. Același lucru se aplică și în cazul Fondului Social European. Trebuie să ținem cont de, de, de realitate, trebuie să folosim fondurile pe care le avem la dispoziție, de, da, fără însă a uita de necesitatea obținerii de noi fonduri. Ei bine, cum putem obține noi fonduri făcând presiune asupra statelor membre să plătească mai mult, pentru că de banii aceștia chiar avem nevoie dacă e să avem uh, rezultatele pe care ni le dorim. Și în acest context ajung, iată, la garanția privind ocuparea tinerilor. Cum se poate ca această garanție să nu fie suficient finanțată? Uh, șomajul în rândul tinerilor a, uh, a ajuns la cote alarmante și cu toate acestea instrumentul în sine era slab uh, finanțat. Ori a trebuit să ducem uh, lupte de astea seculare pentru a reuși să stoarcem bani din partea statelor membre. Deci, uh, haideți să ne asigurăm că nu le mai permitem statelor membre să, să facă discursuri și nimic mai mult. Haideți să ne asigurăm că statele membre plătesc într-adevăr. Am reușit să obținem această garanție pentru tineri. Haideți să luptăm în același fel și pentru celelalte fonduri europene. Europene. Mă bucur că că iată am reușit uh, să, să luptăm alături de uh, Comisia Europeană, cel puțin în anumite domenii și uh, comisarul Andor cu siguranță poate să confirme aceste cuvinte ale mele. După aceea, uh, Uh, sprijinirea sau uh, combaterea uh, sărăciei. Da, e, e foarte importantă. Sunt într totul de acord cu doamna Trebesius. Sărăcia există peste tot, nu doar în statele uh, mai mici sau mai sărace, ci și în statele bogate există persoane care trăiesc uh, sub pragul sărăciei. Deci haideți să ne asigurăm că uh, regiunile nu încep să se războiască între ele, uh, să ne asigurăm că toată lumea este finanțată după nevoi. După aceea, aceea, uh, nivelul regional, da, mi se pare important. E important să ținem cont de experiențele la nivel uh, regional, dar n-aș merge mai departe de atât. Cred că uh, nivelul local e deja prea mult. Ne dorim o simplificare a birocrației. N-are, n-are rost să mergem mai departe de atât, așadar. Um, și în final, Aș vrea să vă spun că, da, calendarul este unul strâns, dar cu toate acestea sunt absolut convins că vom depune toate eforturile necesare pentru a, reuși să ducem la bun capăt eforturile pe marginea acestui raport, care de altfel este unul de cea mai bună calitate, pentru că vine din partea Veronicăi. Mulțumesc! Mulțumesc, Tomas. Nu știu dacă dorește și Comisia să ia cuvântul. Thank you, um, Chair and uh, Ms. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte și doamnă raportor în același timp. Raportul pe care l-am citit este unul constructiv, este un bun punct de pornire. Vreau să le mulțumesc și uh, eurodeputaților care au intervenit astăzi pentru Elementele noi pe care le-au prefigurat în intervențiile lor sunt absolut convins că discuțiile noastre vor, uh, vor continua și uh, uh, vor duce la rezultate chiar nesperate. Mă voi concentra asupra a patru elemente pe care le discern din raportul dumneavoastră, care de altfel se concentrează pe două uh, priorități se dorește uh, investiție în tineri și investiții în uh, incluziunea socială. Bineînțeles, Comisia Europeană este conștientă de faptul că acestea sunt marile probleme cu care se confruntă UE în momentul de față. Dar declarația de, uh, de intenție uh, Uh, trebuie să fie clarificată, în special în contextul uh, prefinanțării uh, pe baza inițiativei pentru ocuparea tinerilor. Știm prea bine că genul acesta de declarație se aplică într-o manieră uh, orizontală tuturor uh, fondurilor, fondurilor europene, fondurilor structurale pentru inițiativa ocupărilor tinerii, ocupării în rândul tinerilor s-a uh, prevăzut în 2015 o prefinanțare de 30%, dar bine, măsura respectivă a fost uh, o, o excepție, uh, dată fiind situația cu care ne confruntam pe vremea aceea. Deci uh, nu cred că genul acesta de excepții vor mai avea loc pe viitor. În uh, amendamentul dumneavoastră 15. Vedem că propuneți o creștere cu 2% a, investirii, a investițiilor în incluziunea socială. Este vorba aici despre măsurile ex-FEAD, care ar trebui să meargă mână în mână, să fie complementare uh, cu cele 25% uh, investite în, în, în incluziunea socială. Din punctul nostru de vedere, propunerea Comisiei oferă mai multă flexibilitate statelor membre. Vă amintesc că există două tipuri de state membre în funcție de tipurile de programe operaționale alese în cadrul FEAD. Avem uh, programul operațional uh, de tip 1 și programul operațional de tip 2. Acesta din urmă se referă la măsurile inclusive. Și Iată, acestea din urmă Uh, fac obiectul celor două procente. Și bineînțeles că Iată, reacția mea se referă și la celelalte comentarii făcute de eurodeputați uh, pe tema aceasta. Aș mai avea ceva de spus legat de amendamentul 17. Raportul propune ca obiectivul specific 11 să fie guvernat de capitolul 2 Obiectivul specific 11 se referă la acțiunile menite a combate sărăcia sau a oferi asistență uh, celor nevoiași. Noi ne dorim ca regulile să fie mai uh, laxe, mai facile și tocmai de aceea ne doream ca acest obiectiv specific să fie guvernat de capitolul 3 dacă doriți o schimbare a capitolului, trebuie să țineți cont de faptul că capitolul 2 vine cu niște condiții mult mai stricte decât cele pe care ni le dorim a fi aplicate în cazul genului acestuia de asistență. După aceea, simplificarea semestrului european și parteneriatele. În ceea ce privește simplificarea, Aș vrea să vă spun că avem simplificare în ceea ce privește programarea, gestionarea, controlul, raportarea sau indicatorii de raportare, asta conform uh, regulamentului cadru. Uh, prin urmare, regulamentele acestea trebuie să fie citite uh, în paralel. Parteneriatele sunt, bineînțeles, esențiale pentru Fondul Social European, de fapt sunt esențiale pentru toate fondurile care fac obiectul gestiunii comune. Vorbim aici despre gestiune comune, uh, uh, despre fonduri care se, se uh, adresează unor regiuni, comunități, etc. și tocmai de aceea avem această gestiune partajată, comună. Uh, Iată, Fondul Social European Plus face obiectul genul acestuia de, uh, de gestiune partajată și uh, în contextul acestui fond se face trimitere cât se poate de clar la beneficiarii de la fața locului, ONG-uri, uh, organizații ale societății civile, etc. Deci nu uh, nu noi considerăm că oferim atenția necesară genului acestuia de entități. După aceea, în uh, al treilea rând, semestrul european. E bine, noi considerăm că um, propunerea noastră face trimitere cât se poate de clar uh, la pilonul social. Dar, făcând legătura cu som, som, semestrul european, noi ținem cont de faptul că, până la urmă, semestrul european uh, include majoritatea drepturilor și uh, criteriilor uh, consfințite de pilonul social. Deci nu există niciun fel de niciun fel de paradox în, în legăturile făcute între aceste elemente. Vă mulțumesc mult! Algun companiero Mulțumesc comisiei. Nu știu dacă mai dorește vreun coleg să ia cuvântul. Dacă nu, atunci vom uh, încheia această dezbatere. Voi lua eu cuvântul acum în calitate de raportoare și aș dori să spun că nu am să le răspund acum pe loc tuturor raportelor din umbră și tuturor colegilor care luau cuvântul. Mi s-au părut foarte interesante toate contribuțiile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare să văd exact ce amendamente vor veni Consider că împreună vom putea lucra foarte bine, să ajungem la un rezultat uh, foarte bun. Mulțumesc foarte mult tuturor! A fost foarte interesant. Cred că putem încheia acest, uh, acest punct de pe de zi să trecem la următorul. Sí, pasamos entonces ahora... Trecem acum la următorul punct de pe de zi. Schimb de opinii Dar mai doream să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor pentru FSE Plus este 25 septembrie. Nu ne rămâne foarte mult timp la dispoziție, nu avem ce face. Pe 18 octombrie vom examina amendamentele. Votul la comisia noastră Ample va avea loc pe 26 sau 27 noiembrie. Sper să putem ajunge la niște compromisuri foarte bune și în ultimul plen din aprilie anul viitor să putem uh, aproba și acest raport. Atât am avut de spus pe această temă. Trecem la următorul punct. Atelierul cu privire la FSE+. În primul și în primul rând aș dori să le mulțumesc uh, experților Alături de noi se află mai întâi domnul Andor, fost comisar pentru Forță de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune în 2010-2014. Honorable members, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mi-aduc aminte cu plăcere de această sală de comisia dumneavoastră, însă astăzi vreau să vă spun că vorbesc despre FSE Ehm, vechiul regulament, nou regulament, ca o persoană independentă, dar cu ceva memorie. nu e așa? Aș reaminti câteva elemente specifice vechiului ciclu de programare și să fac și o comparație cu ce se preconizează în prezent. Iată, am 10 minute la dispoziție și în acest sens, în prezentarea mea, vreau să vă arăt care este evoluția SF, în timp, apoi probleme legate de absorpție a fondurilor, calitate versus cantitate, cantitate apoi factor și tipologie tot pe absorpție și în sfârșit soluții. Ca să mă refer la lucruri spuse mai devreme, Trebuie spus că atunci când s-a început uh, discuția privind cadrul financiar multianual în 2010, s-a constatat că majoritatea ideilor nu erau uh, noi, în sensul că uh, aceste instrumente financiare europene tot evoluează și uh, cu fiecare ciclu de programare se face efortul de a se inova, de a se îmbunătăți situația și de a se eficientiza lucrurile. E mai mult o evoluție decât o revoluție. Și aș demonstra această afirmație comparând eforturile făcute de vechea comisie Barroso cu cele făcute de comisia actuală Juncker din cinci puncte de vedere, mai bine zis 6. În primul rând, definirea volumului uh, programului, alinierea politicilor, incluziunea socială, soarta tinerilor, partea de inginerie financiară, care presupune anumite mișcări și, în sfârșit, ce se poate face pentru a simplifica toate aceste procese. În uh, vechiul uh, ciclu de programare și vechiul CFM, noutatea era de a defini pur și simplu volumul uh, FSE la nivel european. Până în acel moment și pe politica de coeziune, statele membre puteau să facă cam ce vor. Ei bine, la un moment dat a apărut ideea, și nu a fost ușor să impună aceasta, că ar trebui să existe un volum uh, clar și ca o procentaj uh, din politica de coeziune să reprezinte acest FSE. Actualmente s-a ajuns până la 170 de miliarde o sumă semnificativă. Bineînțeles că nu este simplu să ajungi la un astfel de calcul, dar mesajul este foarte clar și anume că nu este o activitate marginală, ci ceva important această definire a volumului programului. În ce privește alinierea cu alte politici, în vechiul ciclu de programare se vorbea despre Europa 2020 și despre semestrul european. Acum avem pilonul social, uh, cu drepturile sociale și, încă o dată, semestrul uh, european, o apropiere tot mai mare. Și așa trebuie gândită această aliniere a politicilor. Incluziunea socială. S-au pus deoparte 20% pentru incluziunea socială, uh, Uh, acum se preconizează până la 25% acordați. Dar să știți că acești 20% nu au apărut din senin și nici nu sunt garantați. Nu. Asta s-a propus în 2011. Mulți mi-au spus că nici nu se punea problema uh, să se întâmple așa, iar Consiliul a dat, uh, va da lovitura de grație și și Parlamentul se va opune ca și o serie de state membre se vor opune acestui procentaj. Dar până la urmă, prin negocieri, acești 20% au fost menținuți și realizați chiar și cu mari probleme și dificultăți și chiar și președintele uh, Barroso, după multe ezitări, și-a propus și a reușit să mențină această linie politică și dacă peste câțiva ani mă veți contacta, pot să vă spun cum l-am convins atunci pe Barroso să acorde acei 20% pentru incluziune socială. Deci e bine să înțelegem uh, această poveste, așa cum este bine să înțelegem de ce și această, această cifră, cifră trebuie să crească în continuare până la 25%. În ceea ce privește tinerii, se preconizează acum să se pună deoparte în mod absolut 10% uh, pentru tineri. Vreau să subliniez că în acest tabel comparăm realitățile uh, actualei perioade de programare cu ceea ce se propune și nu ceea ce se va întâmpla efectiv. Însă, în 2011, când au început negocierile pentru inițiativa pentru ocuparea tinerilor, s-a spus că nu se puteau pune deoparte și fixa sume pentru tineri, spunându-se că de la FSE se vor lua cât se, va, cât se va lua cât se va lua, însă până la urmă, de dragul vizibilității, lucrurile s-au schimbat și această sumă a fost uh, identificată, identificată iar statele membre puteau mai ușor să vadă exact ce bani sunt dedicați acestei linii, acestui program pentru garanția pentru tineri. Trebuie ca lucrurile să meargă așa în continuare și să se confirme tot așa acest aspect. În ce privește uh, partea de inginerie financiară, au existat niște pași uh, dictați de prudență legată de introducerea primelor instrumente microfinanciare uh, și a obligațiunilor Practic, este vorba de pași foarte mici, dar uh, inovatori. Ideea este ca uh, acest gen de finanțare să fie tot mai uh, prezent în, în viitor și, care să și să aibă un impact uh, social. Lucrurile trebuie să se schimbe, să existe inovații, bineînțeles, dar să nu pierdem din vedere care este menirea acestui fond. Simplificarea. Până la urmă a fost vorba de contabilitate, de simplificarea opțiunilor de cost, sumele forfetare și așa mai departe. Asta se petrecea în vechiul ciclu de programare. Iar acum ce se preconizează este o fuziune a fondurilor. Acesta ar fi principala noutate pe acest sector al simplificării. Și ca să merg mai departe, Iată ce se poate face în continuare pentru a spori alinierea politicilor în statele membre, printre altele. Deseori evaluăm performanțele acestor programe prin intermediul uh, capacității de absorpție a fondurilor. M-aș concentra pe asta, dar atenție, este doar un aspect printre celelalte. Multe alte aspecte trebuie analizate. Aici e vorba de și aspecte cum ar fi absorpția de bună seamă, dar și regularitatea, apoi contribuția la creșterea economică și ca și uh, indicator foarte important aici, bineînțeles, uh, indicatorul legat de convergența socială. Aveți deci pe de o parte inputul, pe de altă parte outputul în partea de jos, în dreapta și stânga, mă scuzați, iar între sus și jos uh, avem un contrast între cantitate și calitate. Niciunul dintre acești factori nu poate fi sacrificat. Trebuie luate um, la o la altă, analizate și cred că pare că cel mai important aspect aici, până la urmă, este capacitatea de a atinge convergența socială, dar bineînțeles că și rata de absorpție de către statele membre este absolut esențială. Dacă rata absorpției este scăzută sau fluctuează prea mult, înseamnă că politica respectivă nu va fi preluată de statele membre, nu se va repercuta acolo. Nu vor exista niciun fel de uh, efecte. Există mai multe motive economice, politice sau administrative. Aici m-aș referi la niște slăbiciuni de capacitate administrativă care să explice aceste performanțe slabe sau fluctuante. Următorul tabel, să nu voi frică de el, pentru că pur și simplu acesta face un rezumat uh, al diferitelor situații din statele membre în perioada precedentă, se vede foarte clar că sunt state care au, sunt, au capacitatea de a absorbi până peste 90%, iar altele care se limitează la 60, 70, 75% maxim. Deci există categorii diferite, situații mai complicate ca altele. Și practic, bineînțeles că există mai multe categorii care se desprind. State cu capacitate administrativă puternică sau slabă, respectiv cu alinierea politicilor mai bună sau mai proastă. Iar această combinație pe termen lung arată dacă țara poate uh, să absorbă uh, bine sau nu. Austria, un campion de-a lungul timpului, peste 90% în mod constant, pentru că ei pot să uh, absorbă banii respectivi în raport cu politicile lor deja prezente, dar au și, o, au și o capacitate administrativă foarte bună. Spania suferă din cauza structurilor uh, interne care sunt, uh, sunt slabe. Rezultate, deci, mult mai slabe ca Austria, de pildă. În uh, Regatul Unit o foarte bună administri- uh, capacitate administrativă, rate ale erorilor foarte scăzute, dar foarte um, puțin interes uh, pentru politicile europene și integrarea acestor politici în cea națională și asta se știe. În România, prost la toate capitolele și capacitate administrativă și aliniere a politicilor de pildă dacă mă gândesc la integrarea romilor în societate sau pe piața muncii sau școlarizarea acestora, ă, România este codașul clasei când vine vorba de absorpția fondurilor FSE. Sunt categorii care pot fi analizate separat și dacă ne gândim la soluții, ele trebuie, bineînțeles, tăiate după chipul și asemănarea uh, țărilor vizate și nu trebuie gândit neapărat la nivelul Uniunii Europene în ansamblul său. Mai sunt și alte instrumente mai mici care pot să sufere de probleme de absorpție. EGF. Marea problemă aici este că acest fond pentru globalizare nu are propriul buget și timpul de alocare de asemenea e mult mai lung decât un calendar obișnuit și necesar în anumite țări, precum Regatul Unit. Uh, acolo uh, acest fond a fost întotdeauna respins și nu s-a folosit niciodată de altfel și unii în... Uh, și dacă s-ar fi folosit, poate cei din nordul Angliei ar fi votat altfel la Brexit și s-ar fi comportat altfel. Uh, inițiativa pentru tineri, angajarea acestora, uh, a suferit foarte multe probleme la începuturile sale. Foarte pe bună dreptate, Comisia a propus inițial așadar o prefinanțare care apoi a dus la o mai bună absorpție. Această lecție nu trebuie să fie uitată cu acest fond, chiar și în condițiile în care el va fi apoi preluat uh, de către FSE plus. La microfinanțare au fost probleme, însă, bineînțeles, Fondul uh, de investi- European de Investiții, complexitatea acestuia a făcut că uh, aceste instrumente nu au funcționat așa cum se, se preconizea. Și foarte pe scurt, uh, ultimele două uh, idei pe care vreau să le menționez. Există două soluții așa clasice pentru uh, absorpție care se oferă întotdeauna, uh, simplificarea și flexibilitatea. Dar nu sunt un panaceu. Sunt tentante. De ce? Pentru că înseamnă că, bineînțeles, la simplificare clienții mai mici uh, se descurcă mai bine. Flexibilitatea la fel permite modificări în timp și așa mai departe atunci când este cazul însă aceste măsuri și modificări pe plan european sau național nu înseamnă neapărat că o să fie și lucrurile o să se petreacă și mai bine și flexibilitatea poate să se bată cap în cap cu alte lucruri, cum ar fi ciclurile politice. Și bineînțeles că la simplificare mai există un risc de acel laissez-faire și de a scădea vigileța când vine vorba de rata erorii, iar prea multă flexibilitate înseamnă că putem sacrifica acea aliniere a politicilor care este foarte importantă. Astfel, mai trebuie lucrat uh, și pe o altă axă, și anume aceea ca de participare a actorilor locali care să-și însușească mai mult aceste programe și proiecte și să se conecteze mai bine cu ce se preconizează la nivel european. Exemple. Integrarea migranților. Da, bineînțeles, nu există soluții ca la pod. Uneori, orașele știu mai bine ce vor și ce pot să facă cu populația migrantă și acestora ar trebui să li se permită să solicite fonduri direct. Apoi, partenerii sociali. Bineînțeles că uneori uh, balanța politică națională uh, poate să fie înclinată în fel și chip și să îi uh, bătubească pe unii de anumite posibilități. De aceea ar fi bine ca partenerii sociali să poată tot așa direct să facă apel la aceste fonduri. EGE, fondul de ajustare pentru globalizare, nici țara mea nu a dorit să intre în acest program. Regiuni cum ar fi NATS 2 ar putea să profite și să știe mai bine ce este de făcut, dacă să meargă sau nu pe mâna un acest, unui astfel de program și așa mai departe. Deci, nu e vorba aici de a face o revoluție, ci de a rafina accize la aceste instrumente care, uh, și de a se găsi mai bine legăturile dintre ele. În concluzie, nu trebuie să uităm care este scopul final al acestor uh, fonduri, că e vorba de cele de la bugetul european, că e vorba de altele, apoi să se investească în capacitatea administrativă, ea poate să creeze probleme, dar nu totdeauna. Apoi, acel ownership, acea însușire a programelor respective pentru, de pildă, în acest sens să, se să existe o rată națională de cofinanțare sporită. Și apoi, poate, o a treia cale, cum ar fi acel assisted management. Mulțumesc foarte mult! Muchas gracias, comisario que ya veo que sí. Mulțumesc, domnule Andor. Intervenția dumneavoastră a fost foarte interesantă și foarte completă. Acum are cuvântul doamna Samek, care va vorbi despre Fondul Social European, experiența beneficiarilor în perioada de finanțare actuală. Este directora și președinta Institutului pentru Cercetări Sociale. Doamna Samec, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru invitația uh, dumneavoastră. Noi am pregătit aici o notă informativă pentru Comisia pentru Ocupare la începutul acestui an, deci înaintea noilor propuneri pentru ESF+, FSE+. Când am scris această notă informativă, am dorit să vedem cum să se extindă, cum uh, putem uh, constata că au fost afectați beneficiarii în perioada actuală de, finan- de programare. După cum uh, putem vedea, dorim să ne concentrăm pe simplificare și pe capacitatea administrativă. Ne-am bazat pe informații statistice, dar am avut și muncă pe teren, am avut anumite interviuri, uh, anchete, uh, sondaje, am comunicat cu aproximativ 90 de părți interesate, în principal beneficiari, autorități de gestiune și experți. Care sunt principalele chestiuni care au um, reieșit din studiul nostru? care sunt principale provocări și probleme în perioada actuală prin comparație cu perioada anterioară. În primul și în primul rând, un angajament mult mai uh, clar al FSE pentru o creștere inclusivă. Este foarte important, deoarece există acea concentrare pe incluziunea socială, cei 20%, care trebuie să fie cheltuiți. Tot acest lucru a însemnat că au fost implicate noi beneficiari în acest fond, au fost promovate, promovate noi tipuri de acțiuni de asemenea, care au fost diferite de acțiunile din uh, FSE-urile anterioare. Nu, ne-am, nu s-au concentrat doar pe servicii de ocupare a forței de muncă sau pe formare, ci au fost vorba de măsuri de integrare socială mult mai integrate, care au vizat diverse domenii ale integrării sociale. De asemenea, au fost și noi grupuri țintă, noi participanți, nu doar șomerii, ci și persoanele foarte dezavantajate, persoanele foarte îndepărtate de piața forței de muncă, romii, migranții, persoanele fără adăpost, etc. După cum am spus și înainte, au fost noi beneficiari. Nu doar beneficiarii obișnuiți, ci și ONG-uri, organizații din societatea civilă, municipalități, etc. toți aceștia pot avea și chiar au un rol foarte important. Este important să nu pierdem din vedere toate acest lucru, pentru că este afectată percepția beneficiarilor a ceea ce se schimbă și care sunt principalele probleme care trebuie să fie luate în considerare și pentru următoarea perioadă de programare. În rândul uh, acestor schimbări foarte importante, se numără și faptul că sistemul a fost simplificat în mod semnificat, simplificat în mod semnificativ față de perioada anterioară de programare. La FSE însă schimbările nu au fost foarte mari și în perioada anterioară de programare 2007-2013 FSE avea deja anumite experimente de furnizare simplificată a fondurilor. Iar toate aceste experimente au fost uh, extinse în noua perioadă de programare către alte fonduri. Prin regulamentul FSE a fost posibil să oferim comisiei mai multe puteri de a adopta noi opțiuni uh, simplificate de costuri prin acte delegate. Acest lucru este considerat foarte important de către beneficiarii FSE, precum și de autoritățile de gestiune. Toți acești actori s-au bucurat de mai multă siguranță juridică în ceea ce privește diversele opțiuni care au putut fi utilizate. Iar asta a însemnat un declin mai mic, uh, un declin uh, în uh, rândul erorilor, precum și o reducere a numărului de erori de la nivel administrativ. În noua perioadă de programare au fost anumite prevederi specifice prin care li se cere autorității de gestiune să clarifice exact ce măsuri de creștere a capacității vor pune în aplicare, atât în acordurile de parteneriat cât și în programele operaționale. S-a, insistat mult mai mult pe parteneriate, pentru că parteneriatele sunt foarte bune pentru măsurile de incluziune socială. Acestea sunt principalele măsuri care au fost considerate relevante de către uh, Beneficiarii FSE Ce am aflat noi din interviurile noastre? Am confirmat, de fapt, ceea ce a reieșit și din studiile care au fost realizate în uh, ultima perioadă pentru Comisia Europeană sau pentru Parlament. Care sunt principalele domenii problematice? Mai ales pentru noi beneficiari FSE. După cum am spus înainte, aici se numără ONG-urile, municipalitățile și organizațiile din societatea civilă. Mai ales cele mici au anumite probleme. Însă ele, de cel mai multe ori, au idei inovatoare pentru a rezolva anumite probleme de la nivel local. Însă ele nu sunt obișnuite să respecte la perfecție toate aceste reguli ale FSE-ului și pentru obținerea de fonduri europene. Am analizat ciclul proiectelor și au reieșit anumite probleme la începutul acestui ciclu. Accederea la fonduri, procesul de candidatură. Beneficiarii spun că lipsește comunicarea din, în ceea ce privește oportunitățile. Ei nu știu exact când apar oportunități care pot fi finanțate prin FSE și nu beneficiază de asistență. Dacă doresc să candideze cu proiectul lor la cereri de proiecte sau la anumite licitații, este foarte dificil pentru ei să știe exact cui pot să-i adreseze întrebări, cine le poate acorda asistență în uh, pregătirea propunerilor. Motivul este că există reguli foarte diferite pentru diversele fonduri și diversele autorități de gestiune. Chiar în aceeași regiune, în același program, uneori de exemplu, la incluziune socială, pe axa aceasta, există alte autorități care se ocupă de problemele acestea decât uh, axa care vizează ocuparea forței de muncă și formarea. Așadar, de multe ori este foarte dificil pentru beneficiari să înțeleagă regulile specifice. Termenele foarte strânse pentru candidaturi sunt problematice. De obicei sunt două luni este foarte puțin timp, mai ales dacă dorești să vii cu proiecte noi, inovatoare și complexe. Deci, de asemenea, este un termen mult prea strâns pentru a crea un parteneriat eficient. O altă problemă este cea a platformelor IT. În, în uh, teorie, ele ar trebui să simplifice interacțiunile, însă, în realitate, se pare că ele sunt foarte eh, rigide și complică activitatea, pentru că se bazează în principal pe modelul eh, activităților tradiționale din fese de formare, de uh, eh, ocuparea forței de muncă și mai departe. Deci este foarte greu să fie adaptate aceste platforme IT pentru alte tipuri de proiecte. O altă problemă este faptul că procesul de selecție este lung și netransparent. De multe ori acestea durează uh, Uh, foarte mult timp în anumite țări este dificil să afli care proiecte au fost uh, selectate și să înțelegi motivele pentru selecția respectivă, criteriile de selecție. În ceea ce privește punerea în aplicare, beneficiarii ce ne spun? Sunt prea multe reguli extrem de complexe de eligibilitate și documentația care trebuie să fie furnizată este foarte stufoasă, mai ales în ceea ce privește justificarea cheltuielilor. Aici sunt foarte multe reguli care se suprapun, reguli europene, reguli naționale, reguli regionale și locale. Deci toate aceste diverse, nivel, diverse niveluri de gestiune. Sunt diverse reguli cu interpretări diferite ale regulilor de eligibilitate. Și astfel, pentru uh, beneficiarii mici și noi ai FSE, apare problema că ei au capacitate administrativă și de gestiune foarte limitate, deci ei trebuie să învețe cum să gestioneze aceste proiecte la care sunt hamă. în ultimul rând, cerințele de eligibilitate în ce privește costurile și raportarea de multe ori sunt redundante. Există foarte multă birocrație, foarte multă hârțogărie și există diverse niveluri de control. De multe ori, nu se știe care este interpretarea acordată acestor rapoarte Există un grad foarte mare de nesiguranță cu privire la care costuri ar fi sau nu acoperite. La urma urmei, există cerințe excesive cu privire la colectarea de date, raportarelor și arhivarelor. De asemenea, există problema cu plățile foarte întârziate. Unii beneficiari ne-au spus chiar că au fost întârziate de câte 18 luni. În acest uh, slide avem câteva cifre. Putem vedea rezultatul sondajului nostru, liniile verzi arată beneficiarii care spun că părțile interesate, că nevoile părților interesate au fost mm, satisfăcute de către noi noul regulament, iar cu roșu apar perso- uh, mm, persoanele care spun că nu consideră acest lucru. Nu consideră că au fost abordate problemele părților vizate. Din diverse motive care le-am menționat anterior. De exemplu, că nu funcționează bine platformele IT. Cât de utile sunt instrumentele adoptate? Cea mai mare parte beneficiarilor pe care am contactat ne-au spus că cele mai importante instrumente sunt actele delegate care au simplificat uh, opțiunile de costuri. Statele membre au introdus anumite măsuri pentru a sprijini beneficiarii, însă aceste măsuri nu au fost suficiente, după spusele majorității beneficiarilor pe care am contactat. Beneficiarii ce spun la urma urmei? Povara administrativă este încă un mare ghimpe în coastă pentru ei. de asemenea, au probleme cu includerea de proiecte inovatoare în proiectele FSE pentru a putea răspunde unor noi provocări sociale. Și o ultimă problemă este riscul unor tăieri bugetare foarte mari. În ceea ce privește recomandările, care au fost rezultatele? E nevoie de îmbunătățiri la nivel european și național și local. Îmbunătățiri aduse structurii de guvernanță, nevoie de reguli mai, mici, mai puține și mai stabile, care nu se schimbă atât de des. E nevoie de opțiuni de costuri și proceduri simplificate care să țină seama și de contextul specific, de conținutul specific al acțiunilor FSE, mai ales când e vorba de incluziunea socială. Când vine vorba de rezultate și acceptarea anumitor cheltuieli în funcție de rezultate, nu putem considera că un rezultat bun este doar faptul că participanții își găsesc un loc de muncă, pentru că uneori nu acesta este obiectivul nu este, acesta este un, indica, un indicator bun al rezultatelor obținute. O altă mare problemă este creșterea capacităților. E nevoie de acțiuni în acest domeniu mult mai uh, solide, mai ales la nivelul autorităților de gestiune, la nivelul auditorilor, precum și la nivelul beneficiarilor, mai ales în FSE+, care combină diverse fonduri. Așadar, iată, sunt aduse la oaltă diverse tradiții, diverse uh, niveluri de cunoștințe și e nevoie să se lucreze aici. De exemplu, un schimb de bune practici și acțiuni de învățare. Nu în ultimul rând, o mai uh, bună implicare a noilor părți implicate, părți interesate din FSE. Nu doar partenerii sociali, ci și orașele, municipalitățile, ONG-urile, uh, OSC-urile. Toate aceste părți interesate pot ajuta la simplificarea măsurilor și astfel putem promova acțiuni de succes. De asemenea, părțile inter- astfel uh, implicate pot crea la anumite linii directoare, manuale, care să ajute la buna desfășurare a programelor. Părțile interesate trebuie să fie implicate de la bun început, încă din etapa de proiectare a programului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult, doamnă Samek. Acum am să-i dau cuvântul domnului Haroldas Brozaitis, director al Institutului pentru Politică Publică și Gestiune din Vilnius. Aveți cuvântul. Madam Chairman, uh, honorable... Doamnă președinte, stimați eurodeputați, sunt onorat să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi pentru a vă transmite rezultatele studiului uh, creat la solicitarea Parlamentului European, uh, studiul cu privire la utilizarea Fondului Social European și a Fondului pentru ajutorul alocat uh, persoanelor celor mai uh, defavorizate, deci aportul acestor fonduri în uh, combaterea sărăciei în rândul copiilor. În prezentarea mea aș vrea să prezint uh, conceptul de sărăcie în rândul copiilor și manier, la nivel european și maniera în care această sărăcie este cuantificată. Voi vorbi de asemenea despre uh, politicile europene menite a combate acest flagel voi trece mai acolo, mai uh, apoi la o prezentare a rezultatelor obținute prin uh, FAD, uh, cele obținute prin FSE și voi veni și cu niște concluzii și recomandări. Sărăcia în rândul copiilor are multe dimensiuni. Adeseori se, înțele- se înțelege prin această sărăcie lipsa de, nu știu, lucruri, de bunuri, dar, de fapt, sărăcia copil, uh, în rândul copiilor se referă la lipsa unei serii de lucruri și servicii esențiale pentru evoluția copilului. Și tocmai de aceea uh, s-a stabilit cât se poate de clar că uh, copiii au dreptul de a avea acces la un standard de viață adecvat, care este caracterizat prin uh, lipsa privațiunilor, uh, ca uh, privațiuni de ordin alimentar în domeniul sănătății, educației, îngrijirii și protecției. Iar genul acesta de abordare bazată pe drepturi ale copiilor a fost sprijinită atât de Uniunea Europeană cât și de ONU, cât și de Parlamentul European. E important să arătăm cât se poate de clar că Până la urmă, sărăcia părinților este cea care generează această sărăcie în care trăiesc copiii. Și studiile arată de asemenea că adeseori copiii care cresc în lipsuri continuă să, sau ajung să devină adulți săraci. Deci, iată, există un fel de uh, Uh, ciclu vicios, cerc vicios al transferului sărăciei de la o generație la alta și, bineînțeles, acest cerc vicios se dorește a fi eliminat. Vedem aici care este situația la nivel european. Statisticile nu sunt neapărat cele mai elocvente Ah, indicatorii folosiți măsoară sărăcia la nivel de gospodărie și după aceea se pornește de la premisa că sărăcia la nivel de gospodărie are efect și asupra copiilor și asupra incluziunii sociale de care se bucură copiii. Dacă ne uităm la capitolul eh, incluziune socială, ne dăm seama că mai mult de un sfert din copiii din Uniunea Europeană se aflau uh, în pragul sărăciei și excluziunii sociale în anul 2016. Mai mult decât atât, 8,5% dintre acești copii se confruntau cu privațiuni materiale acute și, bineînțeles, uh, situațiile din uh, diversele state membre sunt foarte, foarte diferite. Dacă vă uitați la grafic, poate că nu îl puteți citi prea clar, dar vedeți totuși cu roșu uh, partea de privațiuni materiale acute, în albastru deschis vedeți uh, sărăcia la nivel de uh, venituri și pornind de la aceste informații puteți vedea evoluțiile diferite în funcție de, uh, de capitolele pe care le tratăm în diversele state membre. Există privațiuni uh, sau un număr mic de suedezi, copii din Suedia, care se confruntă cu privațiuni materiale. În schimb, numărul de copii din România care se confruntă cu același uh, gen de privațiuni este mult, mult mai mare. Uh, cu toate acestea, tendința este una descendentă la nivel european în ultima, în ultima decadă. Totuși, dacă ne uităm la statisticile pe statele membre, ne dăm seama că situația s-a înrăutățit cel puțin în 10 dintre statele membre ale Uniunii Europene. Deci, iată, pe ansamblu, flagelul continuă să afecteze în special mai câteva state membre. Deci, în acest context, ce se face? E clar că la nivel uh, european s-a ajuns la concluzia că genul acesta de cerc vicios trebuie să fie distrus, că e nevoie de investiții uh, care să se adreseze atât părinților cât și copiilor. Uh, recomandările Comisiei, de altfel, la, actuala, la începutul actualei perioade de finanțare, uh, au ținut cont de o serie de recomandări din partea Consiliului și de recomandări uh, din partea Parlamentului European uh, în ceea ce privește necesitatea combaterii sărăciei în rândul copiilor. Deci există totuși un consens la nivel european. Cu toate acestea, dacă analizăm cadrele naționale strategice, dacă ne uităm la agenda semestrului european, ne dăm seama că se pune într-adevăr accent pe sărăcie combaterea sărăciei, dar nu se pune la fel de clar accent pe combaterea sărăciei în rândul copiilor. Da, subiectul este tratat în uh, programele statelor membre, însă uh, dacă e să ne uităm la recomandările specifice uh, făcute statelor membre de către Comisia Europeană, dăm, ne dăm seama că recomandările care vizau aceste, acest subiect au scăzut de la un număr de șapte cu câțiva ani în urmă la zero anul trecut. Deci vedem că nu există o concordanță neapărat uh, din acest punct de vedere între statele membre, prioritățile lor și uh, nivelul european. După aceea, dacă ne uităm la finanțarea europeană, da, există o serie de fonduri europene, dar cu excepția FAD, nu există neapărat un alt uh, fond european care să pună accent exclusiv pe uh, combaterea sărăciei în rândul uh, copiilor. Da, e drept, acum lucrurile se schimbă, există uh, Uh, trimiteri la combaterea sărăciei și în alte fonduri, dar nu într-o manieră, uh, sau uh, sărăcia în rândul copiilor nu este neapărat tratată într-o manieră coerentă sau clară. Și asta în continuare. Acum, ținând cont de toate acestea, dați-mi voie să vă prezint studiul nostru. Noi ne-am concentrat pe acele măsuri europene care vizează într-o manieră directă copiii. Am pornit de la inițiativa Parlamentului European uh, referitoare la o eventuală garanție europeană pentru copii. Vedem, iată că în actuala perioadă de finanțare uh, s-au făcut investiții într-o serie de domenii care vizează pe copii. Uh, în cadrul FEAD avem uh, asistența alimentară și materială care se, este înlocuită în unele state membre cu asistența în materie de incluziune socială. După aceea, la nivelul uh, Fondului Social European avem o serie de măsuri care vizează, spre exemplu, uh, um, asistența sau îngrijirea oferită copiilor, în special când, uh, când vine vorba de nivelul regional. Uh, există măsuri care vizează îmbunătățirea accesului la serviciile de învățământ. Au existat de asemenea state membre în care uh, Uh, măsurile referitoare la uh, oferirea de uh, locuințe sociale țineau cont de compoziția familiilor, familiile care aveau copii fiind favorizate. Deci vedem că există totuși încercări de asistare, de combatere a rădăcirii, sărăciei în rândul copiilor. Și dacă ne uităm la Uh, texte, da, lucrurile par să fie mai clare, dar dacă e să ne uităm la cifre, lucrurile nu mai stau la fel de clar. Vedem, spre exemplu, că în uh, fondul, european, uh, fondul social european există peste 80 de milioane de, miliarde, milioane de euro pentru măsurile de incluziune socială, dar mm, nu se știe exact câte din aceste milioane sunt adresate direct copiilor. Poate 8 milioane am ajuns, uh, miliarde am ajuns noi la uh, noi am ajuns la concluzia aceasta pe baza statisticilor insuficiente. Uh, poate că situația e mai clară în ceea ce privește FEAD. Aici vedem poate mai bine care sunt măsurile, uh, care sunt sumele alocate ajută, ajutorării copiilor. În ceea ce privește fondurile europene de Dezvoltare Rurală, vedem că aproape 6 miliarde sunt alocate pentru facilități în domeniul învățământului, dintre uh, și de asemenea vreo aproape 12 miliarde uh, sunt uh, alocate incluziunii uh, sociale și combaterii sărăciei sărăcie care îi vizează, bineînțeles, sau cu care se confruntă și copiii. Bun, care sunt uh, acum rezultatele concrete? Prin intervențiile FEAD, 11 uh, milioane de copii au uh, primit asistență alimentară, vreo 300 de mii de copii au uh, obținut asistență materială, ne referim la recuzită școlară, echipament sportiv, etc. și chiar mai puțini copii au beneficiat de măsuri de asistență în domeniul incluziunii sociale. Dar în ciuda acestor numere ne, sau acestor cifre ne dăm seama că fondul acesta totuși funcționează. Când vine vorba despre Fondul Social European, după cum vă spuneam, uh, cifrele sunt mai puțin precise. Statele membre, într-adevăr, investesc în domeniile esențiale în contextul sărăciei în uh, rândul copiilor. Uh, mă refer aici în special la investițiile în domeniul învățământului menite a reduce a, a, abandonul școlar. Se fac de asemenea investiții în domeniul sănătății și serviciilor sociale. Se fac investiții Uh, pentru îmbunătățirea situației copiilor instituționalizați. Uh, chiar dacă această imagine de ansamblu nu este neapărat prea clară, dacă, e, dacă ne aplecăm atenția asupra exemplelor naționale, ne dăm seama că există totuși uh, rezultate uh, obținute prin intermediul FAD și uh, FSE, rezultate care uh, ne fac uh, să credem că totuși uh, lucrurile se schimbă și că uh, copiii sunt ajutați. Mă refer aici la programe din Polonia, programe care vizează spre exemplu, accesul la grădinițe în zonele rurale pentru uh, diversi copii care se, provin dintr-un uh, mediu defavorizat. Deci, iată, există programe uh, practice care dau rezultate. Și acum trec la concluzii și recomandări. În ceea ce privește viitoarea program, perioadă de programare, uh, ne dăm seama că noua, nou regulament uh, privind uh, Fondul Social European uh, Plus se pune într-adevăr, într-o manieră clară, accent pe problema sărăciei în rândul copiilor și e important ca tema aceasta să fie, să rămână ancorată în text. Există o serie de oportunități care ar trebui să fie exploatate. Spre exemplu, trebuie să ne asigurăm că statele membre vin cu un diagnostic cât, cât se poate de clar, bazat pe statistici, cu privire la flagelul acesta Pe baza acestor statistici, uh, statele membre ar putea beneficia de finanțare pentru programe relevante în domeniu. Deci, iată, dacă se, se oferă această posibilitate statelor membre, uh, o, o, promițându-se accesul la finanțare, cu siguranță vor exista nu știu, progrese la nivelul statelor membre, în special uh, Uh, progrese în cazul acelor state care deocamdată nu se descurcă foarte, foarte bine. E important în aceste state care se confruntă cu o situație foarte dificilă uh, deci e important ca aceste state să stabilească un, niște ambiții cât se poate declare în ceea ce privește reducerea sărăciei în rândul copiilor, uh, niște ambiții măsurabile. Uh, sau în cazul statelor membre care se confruntă cu mari probleme, s-ar putea stabili un fel de procent din fondurile FS Plus care să uh, trebuiască neapărat să fie alocate programelor care vizează combaterea sărăciei în, uh, cadrul, în rândul copiilor. Genul acesta de, de condiționalitate ar putea da uh, rezultate. S-ar putea uh, încuraja statele membre să identifice teritoriile cele mai afectate, s-ar putea mai apoi uh, crearea un, uh, sprijini programe care să aducă la ajutorarea tocmai a acestor regiuni puternic afectate de flagel. Ne dorim de asemenea Uh, identificarea unor uh, domenii de, sau categorii de intervenție mult mai clare, uh, categorii care să, să ducă la o folosire țintită a fondurilor pentru ajutorarea copiilor. De asemenea, un indicator comun de tip output ar fi uh, Uh, salutar, cel puțin în ceea ce privește utilizarea fondurilor uh, FS+. Genul acesta de indicator ne-ar putea ajuta să înțelegem clar care sunt domeniile în care investește Uniunea Europeană. Acesta fiind spusă, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, toate aceste teme sunt extrem de importante pentru comisia noastră. Printre acestea se numără și sărăcia copiilor. Deci mulțumesc foarte mult pentru prezentarea noastră. În uh, încheiere, am să-i dau cuvântul doamnei Valentina Caimi, care ne va vorbi despre o temă foarte importantă și ea, transnaționalitatea și învățămintele pe care le tragem de aici. Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Rolul meu este acela de a uh, potența dezbaterea luând diverse și spicând diverse elemente din prezentările pe care le-am auzit aici și bazându-mă pe munca platformei pe care o reprezint, în primul rând parteneriatul. Sunt de acord cu ce a spus doamna uh, Manuela Saneche în legătură cu menținerea și consolidarea parteneriatelor în următoarea perioadă de programare. Acestea sunt necesare pentru a înfrunta situații complexe în viitor și deci pe care le va înfrunta FSE în viitor. Parteneriatele de asemenea facilitează procesele de învățare pentru că diferite niveluri de decizie și diferiți actori și organizații se întâlnesc, învață unele, unii de la ceilalți. Aș da două exemple de succes de implementare a principiului de parteneriat din uh, experiența platformei noastre transnaționale. În Flandra, aici, în Belgia, avem o structură care îi include pe toți actorii vizați și asta de-a lungul întregului proces de implementare a programului. S-a discutat cu principalii actori în legătură cu care ar fi nevoile pieței muncii în Flandra și ce ar putea să includă un program operațional în materie. Uh, acești actori sunt uh, invitați să evalueze programul operațional înainte de a se lansa apelul la oferte, părțile interesate au deja un cuvânt de spus prin consultări. Autoritățile de gestionare organizează vizite la nivelul proiectelor. De asemenea, ei potențează parteneriatele pe plan ecol local. Un alt exemplu interesant este cel uh, al Bulgariei. S-au făcut multe progrese în această țară în ultimii ani uh, în legătură cu instituționalizarea. Și aș da exemplul uh, combaterii sărăciei copiilor. Rețeaua Națională pentru Copii a fost ați uh, inclusă ca parte interesată foarte importantă în procesul de monitorizare. Asta a dus la instituționalizarea obiectivului respectiv prin acordul de parteneriat și, de asemenea, s-au alocat resurse suficiente pentru consolidarea capacităților ONG-urilor. Aceste exemple arată că parteneriatele, dacă sunt bine gândite și bine implementate, pot să ajute la consolidarea capacităților și pe partea administrativă a eh, autorităților administrative, dar și pentru ceilalți eh, actori. Aș mai da un exemplu legat de um, sărăcia în rândul copiilor și general despre problemele de incluzion, incluziune socială. Domnul Prozaitis are dreptate. În perioada actuală, FSE nu menționează copiii ca prioritate și asta înseamnă că s-a pierdut o ocazie ca acest fond să lupte împotriva sărăciei copiilor. Trebuie spus, pe de altă parte, că noua propunere a Comisiei cu FSE Plus menționează clar copiii ca uh, grup prioritar. Dar aș mai spune ceva, menționând un alt aspect deosebit de important, și anume ceva legat de cum a putut totuși FSE-ul actual să lupte împotriva sărăciei copiilor și pentru incluziune socială. Plecând de la cei 25% uh, alocați mai bine, zis de, mai bine de 16% din cei 25 au fost cheltuiți pe acea incluziune socială și mai cu seamă pentru uh, promovarea incluziunii pe pia- piața muncii. Faptul că noua propunere FSE Plus vorbește despre lupta împotriva sărăciei și uh, promovează incluziunea socială, dar în mod uh, separat de ocupare și pentru că și de asemenea faptul că se menționează copiii ca și categorie separată ne face să credem că vom putea în sfârșit să folosim acest 25% din FSE pentru a uh, într-adevăr, ținti acele populații care nu au vârsta de a intra pe piața muncii sau nu mai au vârsta aceasta, mă refer la uh, copii și respectiv la bătrâni, dar și la persoanele cu dizabilități. Iar uh, reducerea sărăciei trebuie să fie decuplată de obiectivul de incluziune socială. Instituționalizarea există în multe state membre nu numai statele cu condiționalitate ex-ante. Pe viitor, ar fi bine să se promoveze acele condiții numite enabling conditions în acest sens. Să se promoveze strategii nu numai pentru eradicarea sărăciei, și lupta împotriva sărăciei copiilor, dar și pentru a promova incluziunea socială, în sfârșit capacitatea administrativă, lucru menționat de profesorul Andor. Sunt de acord că capacitatea administrativă a diferitelor nivele este esențială dacă este să avem o implementare bună a fondurilor. Dar vreau să vă atrag atenția că uh, obiectivul tematic 11, care vorbește despre capacitatea instituțională a autorităților publice și așa mai departe, nu mai figurează în FSE+. Plus sunt prevederi legate de sporirea capacităților, pentru diferiții actori, însă reforma administrativă va merge la alt program specific pentru reforma uh, ref, uh, pentru programul de reformă administrativă. El va fi de resortul unui alt directorat general. Deci trebuie să înțelegem cum se leagă diferitele instrumente pentru a avea o mai bună sinergie între aceste instrumente, pentru că capacitatea administrativă e foarte importantă pentru implementarea anumitor obiective din FSE+. De exemplu, modernizarea serviciilor de pe piața muncii, inclusiv în domeniul public, eficientizarea uh, sistemului de educație și training, acces la servicii sociale, la servicii de sănătate sau modernizarea sistemelor de asigurări și protecție socială. Mulțumesc! Muchas gracias a todos expertos, la verdad es que... Multe mulțumiri tuturor experților care au luat cuvântul. A fost extrem de interesant uh, acest atelier. Sunt sigură că am putea continua să discutăm, dar îmi cer scuze că a trebuit să vă întrerup, deoarece avem un timp limitat uh, acordat uh, interpretării. Ca raportoare pe acest dosar am două întrebări, cu toate că ce ar trebui să facem ar fi să revenim, să ascultăm toate apelele dumneavoastră, să le reanalizăm, pentru că ne vor fi foarte, de util, foarte utile. Prima mea întrebare se referă la chestiunea absorpției fondurilor, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva șomajului tinerilor. Am vorbit foarte mult despre această temă, este una dintre cele mai importante teme pentru acest Parlament. Multe state membre întâlnesc uh, probleme în uh, mobilizarea de fonduri pentru a combate șomajul tinerilor. Pe de-o parte s-a aprobat creșterea prefinanțării și pe de altă parte fondurile care vizează inițiativele de ocupare a forței de muncă de către tineri nu se bucură de cofinanțare de la nivel național. În noua propunere privind uh, prevederile comune se reduce procentajul de cofinanțare. Practic dispare prefinanțarea. Cum vor afecta toate aceste schimbări punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a combate șomajul tinerilor, în momentul în care noi știe, știm că statele membre cu ratele cele mai mari de șomaj în rândul tinerilor are, au cele mai mari probleme cu atragerea fondurilor și punerea lor în aplicare. Unul la mână. Și doi la mână am o întrebare care se referă la fondurile de ajutor pentru cei mai defavorizați. vom putea integra mai bine fondul social și FEAD într-un singur program, vom putea oferi măsuri, uh, asistență materială de bază, precum și alte măsuri de asistență socială. Însă există pericolul ca aceste obiective să fie diluate, să fie transformate în obiective prea generice. Sărăcia extremă apare în toate statele membre, toată lumea a spus acest lucru, inclusiv domnul Mann a spus acest lucru, de deci aceea este important să menținem toate aceste măsuri ca să uh, ne asigurăm că ele ajung și la cei mai defavorizați oameni. Nu trebuie să intrăm într-un cerc vicios al sărăciei, trebuie să ieșim din acest cerc vicios, să ne asigurăm că toată lumea are oportunitatea de a ieși din uh, starea de sără sărăcie. Cam atât am avut de spus. Uh, dacă doriți să interveniți, nu știu dacă este cineva și de la comisie care dorea să ia cuvântul, nu? Bine, atunci voi da cuvântul uh, experților. Domnule Andor, vă rog. Da, am să încep cu câteva comentarii și sunt sigur că ceilalți experți vor lua și cuvântul. În ceea ce privește inițiativa de uh, angajare pentru tineret, felul în care este creată finanțarea, aici ea trebuie să fie legată de situația macroeconomică. Să înțelegem că șomajul tinerilor este uh, foarte afectat de ciclul antreprenorial. Șomajul uh, tinerilor crește în momentul în care economia este în recesiune și în același timp statul membru trece prin uh, constrângeri financiare mult mai severe decât în mod obișnuit. Astfel se poate explica nevoia specifică aceasta de, cofi, de prefinanțare care a fost introdusă în anul 2000. În 2015, îmi cer scuze. În opinia mea, fie că este în cadrul FSE Plus sau în afara FSE Plus, nu este atât de important. Important este ca oamenii să fie conștienți de acest ciclu. nevoia de intervenție financiară din partea Uniunii Europene este mai mare în momentul în care statul membru are o marjă de manevră mult mai mică din punct de vedere fiscal și trebuie să abordăm această problemă cumva. Apoi, în ceea ce privește FEAD, aici chestiunile sunt mai complexe. Dumneavoastră ne întrebați cum putem sparge acest cerc vicios. trebuie să ne concentrăm foarte mult pe prevenție. De exemplu, persoane fără adăpost. Este mult mai ușor și mai ieftin să previi situația aceasta decât să tratezi uh, rezultatele, cum se întâmplă în anumite state membre la ora actuală. De exemplu, în Regatul Unit, în trecut uh, au reușit să combată fenomenul lipsei de adăpost, însă acum criza a explodat și fenomenul uh, este din ce în ce mai mare. Sunt din ce în ce mai mulți migranți europeni care nu au adăpost în Regatul Unit și atunci apare problema responsabilității. Țara sau municipalitatea nu se simte responsabilă pentru soarta acestor migranți, dar în același timp ignoră toate aceste aspecte și astfel costurile cresc. Însă, Aici a fost și o problemă cu romii, mai ales în Europa Centrală și de Est și în Balcani, unde se tolerează, se permite concentrarea neajuns, neajunsurilor materiale în uh, anumite zone. În 2010-2011, când am lucrat pe aceste teme, Iau, eu însumi am fost responsabil pentru incluziunea socială a romilor, atunci am încercat să oferim linii directoare pentru politici, dar și finanțare. La nivel național nu se va face niciodată suficient, nu se vor face niciodată suficient multe lucruri pentru a combate toate aceste probleme. Mulțumesc mult. Urmează doamna Samec, dacă dorește să ia cuvântul pentru câteva cuvinte, câteva de concluzie. Da, am câteva comentarii. Sunt foarte uh, de acord cu cele spuse de domnul Andor. În ceea ce privește tinerii, un factor, pe lângă criza economică și ciclurile economice, da, e foarte clar că șomajul tinerilor este mai mare când condițiile economice sunt mai proaste. Un alt factor, după cum spuneam, este și reglementarea pieței forței de muncă și prezența anumitor politici care sprijină tranziția către piața forței de muncă. Deci putem învăța câte ceva de aici, unii de la alții. Putem vedea ce putem face în anumite condiții specifice. Există și probleme care sunt legate de abandonar, abandonul școlar. În multe țări există o rată foarte mare de NET, sunt oameni, sunt tineri care nici măcar nu-și caută un loc de muncă, nu sunt nici șomeri în mod formal, sunt pur și simplu inactivi. Există și diferențe foarte mari de gen. Sunt femei tinere afectate de problema șomajului. Și aici există problema îngrijirii copiilor și felul în care putem ținti politicile noastre pentru a aborda diversele probleme. Da, există acel factor pe care menționa domnul Andor, Uh, ciclul economic, dar sunt și alți factori pe care nu trebuie să pierdem din vedere. Apoi nu știu foarte multe despre um, fondul FEAD. Pentru cele mai uh, nevoiașe grupuri, într-adevăr, este nevoie de noi tipuri de intervenții la nivel local, prin care se coroborează mai multe tipuri de sprijin, uh, adăpost, hrană, dar și alte tipuri de, adăpost, uh, de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, de exemplu. Așadar, dacă găsim ceva prin FSE, este o idee foarte bună. Sunt diverse fonduri și diverse obiective, deci nu va fi simplu să gestionăm uh, chestiunea acestea, chestiunea acestea într-un mod omogen. Nu va fi deloc simplu să avem uh, intervenții uh, multifacetate. Mulțumesc, domnul Brozaitis are cuvântul acum. Foarte pe scurt, doresc pur și simplu să adaug uh, la ideea tocmai menționată faptul că în studiul nostru am arătat că o metodă prin care putem furniza servicii integrate este să promovăm perspectiva teritorială. se fac deja anumite lucruri cu investițiile teritoriale. De exemplu, la nivel teritorial pot fi identificate problemele cele mai grave în ceea ce privește îngrijirea copiilor și le pot fi abordate mult mai uh, direct la nivel teritorial. Investițiile se pot face mult mai coordonat la acel nivel. Vă mulțumesc. În încheiere, doamna Caimi. În ceea ce privește FEAD, este important ca acestea să aibă obiective specifice pentru a aborda, de exemplu, de exemplu problema neajunsurilor materiale și asistenței pentru hrană. Însă, să nu uităm că am uh, bătut cale lungă, nu mai oferim doar asistență materială sau hrană, ci putem uh, furniza și anumite politici de prevenție. Bineînțeles, dacă oferi hrană, Chiar poți să salvezi pe cineva de la foamete, dar asta nu schimbă situația persoanei, nu capacitează persoana să își ia soarta în propriile mâini. În perioada actuală, foarte puține state membre au hotărât să combine cele două programe operaționale din uh, FEAD-ul actual. Cea mai eficientă măsură ar fi să fie cuplate măsurile de asistență materială cu măsurile de incluziune socială. Mulțumesc! Multe mulțumiri tuturor experților, comisiei și tuturor participanților. Eu cred că a fost foarte interesant. Mulțumesc și interpreților care, cărora le mulțumim întotdeauna. Încheiem aici și următoarea sesiune va fi pe 6 septembrie la ora 9 dimineața. Deci nu mult. Tocmai uh, am fost corectat. La 10 jumătate va avea loc ședința de pe 6 septembrie. Ne vedem pe 6 septembrie la 10 jumătate. Multe mulțumiri, la revedere!